Eh, buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Nu suntem eh, cu toții în sală, din potrivă chiar suntem destul de puțini, dar eh, nu avem mult timp la dispoziție, așa că aș propune să începem totuși lucrările la timp, pentru că trebuie să încheiem primele puncte de pe ordine de zi înainte de 9.30. Trebuie să vă comunic celor interesați uh, că, cum poate știți deja, Ședința prevăzută pentru ora 11 și un sfert, ședința biroului, a fost anulată din cauza absența majorității coordonatorilor. De asemenea, trebuie să vă comunic faptul că conferința președinților a hotărât la ședința trecută să creeze un comitet director pentru a defini poziția Parlamentului în legătură cu aplicarea actelor delegate la programele Uniunii pentru asistența financiară pentru statele terțe. Președintele Comisiei AFET sau un reprezentant al său este invitat să participe în acest comitent și având în vedere experiența pe care am obținut-o în negocierea adop- pentru adoptarea programelor Uniunii Europene din 2005 încoace, am cerut domnului Brock să mă reprezinte în, în cadrul acestui comitet. La primul punct de pe ordinea de zi avem proiectele de aviz în legătură, proiectul de aviz în legătură cu acordul pentru facilitarea eh, vizelor între UE și Georgia și acordul privind readmiterea între UE și Georgia. Trec peste punctele introducere și dau cuvântul acum domnului raportor Lizec. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit despre, am mai vorbit despre Georgia de câteva ori în această comisie, de altfel și la plenară în ultimele luni. Ieri, membrii comisiei s-au întâlnit cu domnul Sakashvili, președintele Georgiei la Bruxelles, deci am avut posibilitatea să discutăm chestiuni de actualitate. Președintele Georgiei a apreciat faptul că Parlamentul European uh, lucrează la aceste două acorduri. La Comisia Libe se lucrează la semnarea acordului de readmitere între UE și Georgia și pe propunerea Comisiei pentru o decizie a Consiliului pentru un acord între UE și Georgia pentru facilitarea vizelor. Se pare că al doilea aspect va fi încheiat uh, până la sfârșitul lunii octombrie. Pe 23 iunie, Comisia Libe a studiat uh, propunerea Comisiei și va dezbate raportul Grisbeck în ultima săptămână a lunii septembrie și va vota pe 25-26 octombrie. Acest lucru înseamnă că vom putea vota în luna decembrie. Pe 17 iunie la Bruxelles, UE și Georgia au semnat un acord privind facilitarea vizelor. Taxele pentru vize Schengen vor fi reduse conform acestui acord și procesul uh, de emitere a vizelor va fi simplificat pentru mulți cetățeni din Georgia. prețul vizei va scădea de la 60 la 35 de euro și 22 categorii de cetățeni georgieni vor avea dreptul la vize gratuite. În octombrie, Georgia și Uniunea Europeană vor semna un acord pentru readmitere, care este o cerință a Uniunii Europene pentru simplificarea regimului vizelor. Acordurile vor intra în vigoare în 2011, după ce Georgia și Parlamentul European vor fi ratificat aceste uh, acorduri. Negocierile pentru uh, facilitarea vizelor au început în 2008 și sunt un pas pe calea abolirii vizelor. Cred că următorul pas trebuie să fie negocierile pentru uh, eliminarea vizelor. Uh, care, ceea ce corespunde cadrului general al parteneriatului estic. Pentru readmiterea persoanelor care rămân în Uniune fără autorizare, dorim o cooperare sporită între Uniunea Europeană și Georgia pentru a lupta împotriva imigrației ilegale mai eficient. Avem nevoie de proceduri rapide, pentru, și eficiente pentru, identifica, pentru a identifica aceste persoane și pentru a le returna în mod sigur dacă nu au dreptul de a rezida pe teritoriul Uniunii Europene sau uh, aceste drepturi au expirat. Cred că acest acord trebuie să intre în vigoare cât de repede nu avem o probleme majore privind readmiterea persoanelor rezidente fără autorizare. Georgia respectă drepturile omului și respectă și convinția Europeană privind drepturile omului, cât și uh, Um, Convenția pentru uh, refugiați din anii 50. În ceea ce privește facilitarea vizelor, sper că acest acord va intra în vigoare cât de repede, pentru că ambele părți doresc să existe contact, pentru, doresc ca contactele între cetățeni să fie facilitate, lucru important pentru legăturile noastre uh, economice, culturale, sociale și de alte tipuri. De asemenea, trebuie să ne gândim și la afect, efectele acordului de vaciliere a vizelor între UE și Rusia, semnat în 2007. Ca rezultat al acestui acord, cetățenii de Abhazia și Osetia de Sud, care au pașaport rus, au un acces mai ușor în Uniunea Europeană decât cetățenii georgieni care nu au pașaport rusesc. Deci, de aceea sper că acest acord de, facilitare facilitarea, viz, facilitarea vizelor, un succes atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Georgia, va facilita călătoriile cetățenilor georgieni în Uniunea Europeană. Deci, iată, un succes pentru noi toți. Nu cred că vor exista dificultăți majore în aplicarea acordurilor, pentru că, în general, relațiile dintre noi sunt bune și există puține cazuri în care vizele sunt uh, refuzate. Deci experiența este pozitivă uh, și de aceea recomand Comisiei să adopte avizul meu. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Niciun coleg nu dorește să ia cuvântul? atunci poate aș putea da cuvântul reprezentantului comisiei, dacă este. problem. C'è un consulto in atto, per, lo dico per i colleghi che non stanno are cuvântul reprezentantul Comisiei. Dacă, vă rog să vă prezentați mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Bernard Filip, reprezint Comisia și doresc să spun uh, două, trei lucruri. Facilitarea Acordurile privind facilitarea vizelor și readmisia um, reprezintă puncte importante din acordul, din parteneriatul estic. Um, deci aceste contacte facilitate între populațiile noastre sunt importante pentru noi. Uniunea Europeană a dorit să facă un efort pentru a adăuga Georgia după război, să ajute restructurarea, la restructurarea Georgiei și aceste acorduri fac o parte importantă din aceste eforturi. Și suntem, avem încredere în situația din Georgia, în situația democrației drepturilor omului din Georgia. Uh, după cum am spus, Georgia a semnat anumite convenții internaționale, inclusiv cea privind refugiații din 51 și, în fine, doresc să spun că dialogul este continuu în ceea ce privește drepturile omului cu Georgia, un dialog foarte pozitiv. Am avut trei sesiuni de dialog privind drepturile omului cu Georgia și deci avem încredere în calitatea acestui dialog și în posibilitatea uh, de a putea discuta cu Georgia eventuale probleme, dacă vor exista, uh, în mod liber și deschis cu partenerii noștri din Georgia. De aceea suntem, uh, avem și noi un aviz foarte, un aviz foarte pozitiv în legătură cu această situație. Mulțumesc! Vă mulțumim. Vă rog. Sunt Diederik Paamon. Sunt uh, Dietrich Palmer de la DG Home și aș dori să menționez și eu un lucru, și anume că aceste două acorduri vor trebui să intre în vigoare în același timp. Deci, acordul de facilitare a vizelor nu poate intra în vigoare înainte de acordul privind readmiterea. Cred că acest lucru nu a fost exprimat clar de către raportor, de aceea am dorit să-l adaug. Trebuie să fie foarte clar acest lucru în ceea ce privește readmiterea, am apărut o problemă pentru că acest acord nu a fost încă semnat, deci cred că ne grăbim un pic aici Am discutat discuta deja acest acord, având în vedere că încă nu a fost semnat. Datorită unor probleme pe care le avem cu poziția Regatului Unit, Danemarcei și Irlandei, dar problemele sunt rezolvate chiar în momentul de față și sperăm că Consiliul va putea adopta această decizie în următoarele săptămâni și apoi vom putea semna acordul și um, de astfel vom putea încheia procedura. Ulterior. Vă mulțumesc pentru această precizare ulterioară. Dau cuvântul pentru ultimele observații domnului raportor Lizec, dacă dorește, bineînțeles, să ia cuvântul pentru a adăuga sau a rectifica ceva. Nu doriți? Bine. Atunci vă mai anunț calendarul pentru discutarea acestui proiect uh, de discutarea, prima discutare a proiectului de aviz uh, astăzi. Amendamentele pot fi depuse până pe 20 septembrie. Votul în comisie va avea loc pe 5 octombrie. Și acum, având în vedere că am terminat mai repede aceste puncte, vom întrerupe ședința 5 minute până soțesc raportorii pentru audierea publică privind strategia UE pentru Marea Neagră. Ne vedem peste 5 minute.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

Da.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

Bine, abbiamo atteso qualche minuto per cercare... Vom relua lucrările. Am așteptat uh, să mai vină colegi, încă nu suntem cu toții aici, dar uh, raportorii au fost foarte punctuali, de aceea putem începe și um, oaspeții noștri sunt de asemenea prezenți. Îi urez bun venit raportorilor, de asemenea invitațiilor. După cum știți, Strategia Europeană pentru Marea Neagră este o inițiativă pentru lansarea unei dezbateri în legătură cu cooperarea regională în zona Mării Negre și în legătură cu rolul Uniunii în acest cadru. Această audiere are obiectivul, evident, de a pregăti terenul uh, pentru dezbaterea care va urma pe marginea raportului colegului Ungureanu pe această temă. Alături de noi se află do- domnul Ognian Minchev de la Institutul pentru Studii Regionale și Internaționale din Sofia, doamna Lor Delcourt de la Institutul de Relații Internaționale și Strategice din Paris, și domnul Mark Cunningham de la Black Sea Trust uh, din partea uh, fondului Marshall uh, pentru Germania. Urez bun venit și raportorilor pentru aviz de la comisiile um, INTE, Comerț Internațional și Cercetare și de asemenea de la Comisia Regii care și-au exprimat interesul de a contribui la această dezbatere. Las cuvântul colegului Ungureanu pentru a ne, pre, eh, pentru a ne introduce subiectul. Vă rog. Okay, um, grazie, președinte. Um, and thank you all for being here. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Bun venit eh, experților, distinșilor noștri experți și ar trebui să mulțumim de asemenea președintelui nostru, domnul Albertini, și secretariatului AFED pentru că a organizat această audiere, care mi se pare un pas important către elaborarea unei noi viziuni în legătură cu regiunea Mării Negre și spre elaborarea viitorului raport în legătură cu strategia Mării Negre. Uh, salut acest schimb de opinii din două motive. În prim, primul este că ar putea fi un, și un punct de început pentru discuția noastră. Primul este importanța strategică a regiunii Mării Negre, în special pentru securitatea Europei și pentru furnizarea de energie. Din 2007, când au aderat România și Bulgaria, Marea Neagră a devenit parțial o mare internă a Uniunii Europene. Așa încât ceea ce se întâmplă la Marea Neagră și în jurul ei are un impact direct asupra Uniunii. Uniunea Europeană a importat atât provocările cât și oportunitățile care însoțesc Marea Neagră. Cum a reacționat Uniunea Europeană la uh, proximitatea Mării Negre, care este una complexă. Suntem cu toții de acord că cea mai bună politică ar fi să permitem intrarea Mării Negre în Uniunea Europeană. Dar este o propunere destul de dificilă. Ceea ce s-a întâmplat în realitate este că Uniunea recunoaște importanța strategică a a recunoscut importanța strategică a Mării Negre în 2007 când a lansat Sinergia Mării Negre. Faptul că această sinergie nu a avut o uh, activitate foarte bună sau foarte remarcată este un alt motiv de discuție. Marea Neagră trebuie să asigure securitatea, democrația și prosperitatea în regiune. Dar uh, este suficient acest lucru și ce s-a întâmplat până acum prin sinergia Mării Negre? Credem că cu toții putem fi de acord că sinergia Mării Negre, Negre a avut succes atunci când a transformat Marea Neagră într-un concept separat și, în al doilea rând, a plasat Marea Neagră ca o regiune importantă, importantă strategic pentru Uniune însă rezultatele sunt încă incerte. Comisia a emis în 2008 un raport în legătură cu primul an de implementare a sinergiei Mării Negre, însă în 2009 și 2010 nu a existat niciun astfel de raport După cum spune cineva aici, poate că nu au existat niciun fel de rezultate demne de raportat. Între timp, cred că provocările regiunii Mării Negre există în continuare. Și unele dintre ele s-au transformat în crize. Războiul dintre Rusia și Georgia în 2008, a aprofundat problemele de acolo. Persistența flotei ruse în Marea Neagră ridică preocupări în ceea ce privește securitatea în regiunea Mării Negre. Criza energetică în care este implicată Rusia persistă și unele dintre statele de la Marea Neagră înregistrează o aplecare îngrijorătoare din punct de vedere politic. Aș mai adăuga și că nu au existat întâlniri la nivel înalt ministerial recent. O altă problemă este lipsa unei surse de finanțare dedicate pentru politica Mării Negre. Și pentru a rezuma lucrurile, aș spune că astăzi avem nevoie să actualizăm sinergia Mării Negre și să o integrăm într-o strategie comunitară. Putem să ne bazăm pe experiența deja acumulate cu noua recenta strategie comunitară pentru Marea Baltică. Acum avem o sinergie, dar nu avem o strategie. Ce ar, care ar fi beneficiile unei strategii? O strategie comunitară ar asigura o abordare integrată comunitară în întreaga regiune, ar putea să ducă la un plan de acțiune detaliat, cu obiective clar specificate și cu uh, repere clare. În al doilea rând, cred că o linie bugetară dedicată Mării Negre ar fi oportună. În câteva, cu, în câteva cuvinte, aceasta este situația actuală Vă mulțumesc și aștept uh, remarcile următorilor uh, vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. Latori, onorevole. Mulțumesc, domnule raportor Ungureanu. Acum are cuvântul primul dintre invitații noștri, domnul Obnian Minken, Institutul pentru Studii Regionale și Internaționale din Sofia, dacă puteți respectați limita de timp de 10-15 minute, ar fi foarte bine. Dear Mr. Chairman, dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. Eh, Marea Neagră reprezintă o preocupare de securitate în creștere. În primul rând, Marea Neagră trece prin al doilea proces de restructurare strategică în ultimii 20 de ani, prin care statele din sudul și estul Europei și din spațiul post-sovietic s-au orientat spre integrarea în structurile nord-atlantice, cu garanțiile pe care le oferă acestea, Există factori strategici cum, strategici acum cum ar fi Federația Rusă și uh, actorii tradiționali, cum ar fi Rusia și Turcia, încearcă să capete influență din nou asupra statelor din zonă. Acest lucru este o preocupare securitară, pentru că se pun trei probleme de securitate. Uh, problema granițelor și al echilibrelor strategice. A doua problemă chestiunea comunităților și relațiile lor, inclusiv problemele care există cu status quo în unele comunități și a treia problemă, slăbiciunile instituționale. Pentru că restructurarea înseamnă și restructurare instituțională. Și toate aceste lucruri se întâmplă azi în regiunea Mării Negre. Există mai multe paradigme de securitate în această regiune. Prima paradigmă este cea euroatlantică, modelul european de interdependență și democrație în relații internaționale și aranjamente de securitate. Din păcate, acest model uh, a făcut un pas înapoi în ultimii șapte-opt ani. Al doilea model este cel impus de puterile statu quo, paradigma secolului, secolului XIX, reprezentată Eh, de Rusia și din ce în ce mai mult de Turcia. După aceea mai există paradigma noilor state, națiune din regiune, care ar dori să își apere noua independența nouă, nouă dobândită cu un cadru instituțional care este mai apropiat de paradigma europeană și nord-atlantică. Mai există și un nou factor în regiune care, din păcate, este în creștere și care va deveni un factor primar separatismul radical islamist din nordul Caucazului. În cadrul acestor paradigme și în, la trecerea de la un echilibru de forțe la un altul, putem să evaluăm mai multe aspecte de bază ale securității în regiunea Mării Negre. În primul rând, securitatea militară. Nu se pot spune multe lucruri bune în ceea ce privește securitatea militară. Din păcate, există o comasare de forțe militare în regiune. Există noi baze rusești în uh, regiunile din Abhazia și Oseția de Nord, o nouă bază turcească în provincia vestică a Azerbaijanului la granița cu Armenia. Există o comasare de forțe în Caucazul de Sud, în special în Azerbaijan și Armenia. Există o acumulare de arme, de personal militar și se constituie presiuni asupra uh, conflictelor până acum înghețate din sudul Caucazului. Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabakh. Aceste comasări de forțe sunt uh, uh, periculoase pentru că pot duce la dezghețarea conflictelor din regiune și la conflicte militare reînnoite care ar afecta poziția Uniunii Europene în regiune. În al doilea rând, are loc o reluare a conflictelor etno-comunale în, comunitare în regiune. Însă se redeschid și problemele legate de Transnistria și Moldova. Există un proces negativ de separatism radical în nordul Caucazului și aceste procese nu pot fi rezolvate astăzi. Nici Rusia, nici alte state din regiune, nici Alianța Vestică nu poate să facă nimic în acest moment pentru a încerca să țină în frâu aceste procese separatiste și să le pună într-un context care să ne acorde un uh, orizont al unui mediu mai stabil în regiune. Un alt aspect, securitatea navală și maritimă. Rusia și Turcia, marile puteri din regiune, au o prezență navală în Marea Neagră. Acest lucru este important pentru Turcia și pentru Federația Rusă, care a reînnoit un acord cu Ucraina în legătură cu flota sa din Marea Neagră și uh, se apropie de o hegemonie în Marea Neagră. Conform Convenției de la Montreal, uh, for- forțele din afara Uniunii Europene nu pot să intre în Marea Neagră mai mult de trei săptămâni. Și aș pune o întrebare uh, din partea Uniunii Europene către Turcia, care este stat candidat, dacă atunci când Turcia va deveni uh, membru al Uniunii, Turcia va face o excepție pentru navele Uniunii Comunitare, uh, Uniunii Europene în Marea Neagră. Pentru că Turcia, din câte îmi dau seama, face parte din procesul de securitate externă a Uniunii. Securitatea navală se leagă de securitatea maritimă și există probleme grave de securitate maritimă în Marea Neagră. Chiar dacă există cadre ale Uniunii Europene de a îmbunătăți uh, operațiunile de căutare și salvare în Marea Neagră, în ultimii ani, trei vase s-au scufundat la câțiva kilometri de coasta Turciei, Bulgariei și Ucrainei, fără ca autoritățile din aceste state să facă încercări de salvare a vaselor și echipajului. Și cu mici excepții, majoritatea echipajelor au și-au pierdut viața. Mai există un aspect important al securității maritime legat de controlurile la frontieră în ceea ce privește crima organi- criminalitatea organizată transfrontalieră, contrabanda și așa mai departe. Uniunea Europeană are deja experiență prin uh, misiunile de asistență pentru Moldova și Ucraina și au și experiența acumulată cu misiunea de monitorizare din Georgia. Deci Uniunea Europeană ar trebui să își uh, extindă eforturile pentru a asista statele din regiune într-un cadru politic pozitiv, asigurându-se că aceste granițe sunt păzite corespunzător și în anumite cazuri, în, ca în nordul Caucazului, să nu apară un anumite puncte nevralgice unde, pe unde să uh, treacă droguri spre vest și tehnologie spre est, de exemplu. Securitatea energetică este un punct foarte uh, important și nu voi pune eu personal accentul pe acesta. Știm că există o problemă de energie a statelor est și centrale europene, problemă legată de strategia Rusiei de a avea un statut pe cât se poate de monopol în ceea ce privește furnizarea de energie către aceste state. Acest lucru are consecințe politice, consecințe uh, de afaceri, pentru că prețurile cresc uh, în funcție de acest monopol și există și implicări de securitate, nu doar din perspectiva unor considerente abstracte legate de viitor, ci și datorită faptului că acest statut de monopol se exersează prin contacte apropiate între oligarhii energetici din Federația Rusă și cu administrațiile din statele din estul Europei. Prin această strategie apar spații ale unei economii gri la periferia estică a Uniunii Europene. Din perspectiva cadrului politic actual pe care l-a definit Uniunea Europeană în Marea Neagră, în regiunea Mării Negri, putem pune accentul pe cooperarea transfrontalieră pentru a uh, Uh, putea susține acele părți care împiedică contrabanda și securitatea frontierelor, Uniunea Europeană trebuie să se implice mai mult în operațiunile maritime de uh, căutare și salvare și, de asemenea, Uniunea ar putea să facă mai mult pentru securitatea de mediu a uh, Mării Negre, unde canalul Bosfor este supraîncărcat, există proiecte pentru oleoducte care prezintă un pericol pentru mediu și așa mai departe. Cred că uh, partea centrală politică a activităților Uniunii Europene trebuie să fie consolidarea relațiilor cu Federația Rusă, nu neapărat în sensul unei apropieri, ci prin formarea unui context stabil pentru aceste relații Uh, pentru stabilirea unor principii și perspective pe termen lung. De asemenea, prin influențarea politicii celui de-al doilea actor major din regiune, Turcia, stat candidat la Uniunea Europeană, și care trebuie să coopteze la uh, uh, valorile nord-atlantice și europene și prin comportamentul său. Vă mulțumesc! doctorești. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Laure Delcourt de la Institutul pentru Relații Internaționale Strategice din Paris. Vă rog. Mulțumesc. Prezentarea mea se va focaliza asupra sinergiei Mării Negre, mai exact asupra a patru puncte principale. În primul rând, am să menționez pe scurt factorii care au dus la crearea sinergiei Mării Negre, în al doilea rând, vă voi uh, prezenta o perspectivă de ansamblu asupra punerii în aplicare a sinergiei. În al treilea rând, microfonul a fost tăiat, microfonul vorbitoarei a fost întrerupt. Așadar, modul în care aceasta a fost afectată de contextul local și internațional și, de asemenea, am să încerc să uh, creionez posibile uh, modalități de a îmbunătăți punerea în aplicare a sinergiei Mării Negre pe viitor. Trei factori au fost cruciali în lansarea sinergiei Mării Negre. În primul rând, a crescut uh, atenția acordată regiunii Mării Negre în contextul aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007. În al doilea rând, acest nou val de aderare combinat cu uh, îngrijorări crescânde privind securitatea energetică în Uniunea Europeană, au dus la implicarea mai puternică într-o regiune care până, res, până la momentul respectiv fusese undeva la marginea politicii europene, politicii externe europene. Această sinergie a fost lansată în contextul parteneriatului pentru vecinătate, mai specific în contextul evaluării uh, Parteneriatului European pentru Vecinătate, context în care cooperarea regională a fost considerată necesară pentru a complementa dimensiunea bilaterală care fusese uh, predominantă până atunci în politica de vecinătate. Pe baza unei propuneri a Comisiei Europene în 2007, Sinergia Mării Negre a fost lansată în mod oficial la o întâlnire a miniștrilor de externe la Kiev în februarie 2008 și a fost menită întâi ca un cadru flexibil, ca o politică umbrelă care să vină și să suplimenteze politicile existente, ca politica externă, politica de uh, aderare a Turciei și, de asemenea, cooperarea cu Federația Rusă. Sinergia Mării Negre, de asemenea, era văzută ca o încercare de cooperare cu toate, cu toți partenerii și uh, organizațiile regionale din regiune. Obiectivele erau următoarele. A crește uh, sinergia pentru a susține reformele democratice și economice în regiune, pentru a crește stabilitatea în jurul Mării Negre. Comunicarea Comisiei vedea Uh, viza uh, domenii ca educația, bună guvernanță, rezol... soluționarea conflictelor, pescuit, mediu. Raportul privind uh, aplicarea sinergiei Mării Negre și evoluțiile ulterioare în cel de-al doilea an de implementare au arătat niște rezultate limitate uh, aproape că nu s-au obținut progrese în ceea ce privește chestiunile de, legate de securitate și chestiune politice. Evoluțiile principale sunt, în primul rând, stabilirea parteneriatelor sectoriale în trei domenii majore, transport, energie și mediu. Parteneriatul de mediu a fost lansat în uh, anul acesta. Cea de-a doua evoluție, cooperarea transfrontalieră, S-a lansat s-au lansat uh, cereri de propuneri anul trecut pentru a pune uh, în aplicare programe de cooperare transfrontalieră și s-au alocat 17 milioane și jumătate de euro până în 2013 pentru uh, acest uh, program operațional comun. Însă, uh, raportul de progres încă nu a fost uh, elaborat în întregime. Un alt aspect important uh, îl reprezintă cooperarea cu alte uh, cu alți actori din regiune, cu organizații regionale și alte țări. Din 2007, relația dintre Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperarea la Marea Neagră a crescut la un nivel de dialog politic prin uh, reuniuni uh, periodice. Însă, acest dialog nu este unul exclusiv. Uniunea Europeană este deschisă să coopereze și cu alte organizații regionale. De exemplu, se pot uh, organiza parteneriate cu Forumul pentru Marea Neagră. Un astfel de parteneriat nu a luat încă contur. Așadar, evoluția sinergiei Mării Negre este legată de contextul în care această sinergie a fost implementată. În ansamblu, ea a fost afectată de evoluțiile internaționale și regionale. La nivel internațional, în primul rând, la începutul lui 2009, când uh, s-au schimbat relațiile dintre SUA și Rusia, uh, sinergia Mării Negre a fost afectată de deteriorarea relațiilor între Rusia și NATO. În ultimii doi ani, instituțiile Uniunii Europene, statele membre, președinția, au fost uh, preocupate, în primul rând, de ratificarea tratatului de la Lisabona și, de asemenea, de criza economică. În același timp, politicile estice ale Uniunii Europene au fost uh, uh, desfășurate mai ales în cadrul parteneriatului estic, care, într-o mare parte, a lăsat în umbră sinergia Mării Negre la nivel regional, Uniunea Europeană s-a confruntat cu abordarea Rusiei față de regiunea Mării Negre, pe care o vedea ca propriul teritoriu de acțiune și, de asemenea, uh, o altă problemă era lipsa de eficacitate a organizațiilor regionale. Însă contextul este unul volatil și, în mod neîndoielnic, a evoluat în ultimii ani. Acum există oportunități pentru Uniunea Europeană și pentru o cooperare consolidată. Pe de o parte, Ucraina și Turcia s-au apropiat de, Tur- de Rusia, dar pe de altă parte, Uniunea Europeană este de asemenea un partener major al ambelor țări. Uniunea Europeană, de asemenea, a, a subliniat rolul său de centru de gravitate în, uh, la Marea Neagră, mai ales când e vorba de activitățile sale economice. Care ar putea fi viitorul sinergiei Mării Negre? Există mai multe probleme care au fost identificate în uh, punerea în aplicare a sinergiei Mării Negre, lipsa susținerii politice, inclusiv din partea statelor membre ale Uniunii Europene, lipsa unor mecanisme concrete de politică, mai ales pentru monitorizare, lipsa unor resurse financiare vizibile pentru că finanțarea Sinergiei Mării Negre vine din tot felul de surse, inclusiv politică regională, instrumentul pentru partener, parteneriatul pentru vecinătate și instrumentul de preaderare, lipsa unor uh, inițiative emblematice, cum e parteneriatul estic, uh, duplicarea regional, uh, inițiativelor regionale, suprapunerea acestora și, de asemenea, uh, în gre, modul greoi în care se desfășoară programele transfrontaliere și modul în care se identifică problemele la nivel transfrontalier. Întrebarea este, mai este astăzi sinergia Mării Negre necesară, mai este relevantă? Uniunea Europeană trebuie să facă față unor condiții contradictorii. Pe de o parte, sunt cereri puternice, e o nevoie puternică de cooperare regională pentru gestionarea bunurilor publice regionale, de exemplu. Pe de altă parte, aceste stimulente pentru cooperarea regională sunt subminate de uh, chestiunile legate de securitate, conflictele nerezolvate. Așadar, la întrebarea este relevantă sinergia Mării Negre astăzi, răspunsul este da, ea este încă relevantă, mai ales datorită abordării sale inclusive, de a include toți actorii regionali, inclusiv Rusia și Turcia. Astfel, sinergia Mării Negre are un potențial bun de a face față provocărilor care stau în fața țărilor din această zonă care au uh, cadre, sunt în cadre de politici uh, diferite. Sinergia Mării Negre are potențialul de a juca un rol important pentru a facilita re bune relații de vecinătate și pentru a promova multilateralismul la Marea Neagră. Dar pentru a depăși tensiunile regionale, sinergia Mării Negre ar trebui să se focalizeze asupra unei abordări practice și orientate spre rezultate. Dați-mi voie să închei făcând câteva recomandări. Pe baza acestor concluzii, noi avem următoarele recomandări. În primul rând, UE ar trebui să specifice modul în care sinergia Mării Negre funcționează, mai ales Asta înseamnă mai ales să existe o linie bugetară dedicată, una vizibilă. În al doilea rând, UE ar trebui să adauge o dimensiune legată de sinergia Mării Negre relațiilor sale bilaterale cu țările partenere, ceea ce înseamnă să incorporeze mai bine sinergia Mării Negre în documentele de politică bilaterală. În al treilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze și mai mult asupra unor, unui număr mici, mic de priorități și în acest uh, sens, parteneriatul cu țările din zonă este un pas important. De asemenea, ar trebui ca sinergia Mării Negre să promoveze în mod sistematic uh, o abordare bazată pe proiecte, uh, o abordare de jos în sus. Uniunea Europeană, de asemenea, ar trebui să implice partenerii regionali din uh, stadiile timpurii când se proiectează, când se elaborează proiectele, pentru a uh, genera interesul acestora. Și, de asemenea, și societatea civilă ar trebui să fie implicată în acest proces mai mult. Ultimele recomandări se referă și la monitorizare, care ar trebui să fie consolidată pentru ca politicile să poată fi ajustate și încă o recomandare care ține de vizibilitate. Sinergia Mării Negre ar trebui să capete o mai mare vizibilitate în Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Vă mulțumim, doamnă Delcourt. Acum are cuvântul domnul Mark Cunningham de la Black Sea Trust din partea German Marshall Fund, dacă se poate 10, maximum, 10 minute maximum sfert de oră. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai comisiei, stimați deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o dați astăzi să particip la această audiere. Aș dori să vă prezint uh, um, perspective mai largi și apoi uh, ultimele evoluții din ultimii 20 de ani din august 2008 încoace. Apoi voi trece la câteva recomandări um, de evoluții pentru articularea strategiei Mării Negre și apoi câteva concluzii. Știm cu toții, dar cred că este important să subliniem faptul că geografiile, istoriile și culturile din zona Mării Negre sunt foarte diferite decât din restul Europei Centrale și de Est Uh, acolo uh, voința Occidentului de a ajuta este mai puțin percepută. Relațiile dintre Rusia, Turcia, Statele Unite și Uniunea Europeană au consecințe și țările din regiune au rămas neprotejate și deci vulnerabile pentru că încă democrațiile lor nu sunt suficiente, riscă um, să alunece înapoi în zona de influență a Rusiei și oarecum și a Turciei. Democrațiile din aceste țări sunt încă în evoluție și se confruntă cu presiuni externe și interne. Reformele democratice trebuie să continue. Situația actuală pune aceste țări în situații dificile în relația cu Rusia, vecin imprevizibil care dorește să-și păstreze sfera de influență și, pe de altă parte, Uniunea Europeană, o entitate care se concentrează din ce în ce mai mult pe consolidarea internă decât pe extindere. Și de aceea aceste relații sunt dificile pentru țările din zonă. Uh, Uh, mai ales pentru cele care au uh, conflicte înghețate pe teritoriul lor. Um, războiul dintre Rusia și Georgia a arătat că se poate merge departe, inclusiv se poate face uz de forță pentru păstrarea influențelor. De asemenea, um, problema privind flota Mării Negre dintre Ucraina și Rusia sau probleme din Azerbaijan um, au, apăra, au arătat că Rusia dorește să folosească uh, și intervenții financiare uh, și de alte tipuri pentru a-și păstra uh, influența în, zone, în zonă. De aceea o abordare regională este mai greu de articulat. Regiunea s-a transformat foarte mult uh, de la războiul din 2008, uh, um, august 2008 până acum și țările au fost forțate să-și reevalueze relațiile cu Uniunea Europeană, cu Statele um, Unite, între ele și cu Rusia și efectul acestui război din Georgia a destabilizat foarte mult regiunea. De aceea, orice strategie regională pentru Marea Neagră trebuie regândită și de aceea cred că acest exercițiu este important. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu criza economică și aceasta a jucat un rol important, a afectat Europa, întreaga lume uh, și a avut uh, două efecte majore asupra țărilor din zona Mării Negre. Pe de o parte a crescut șomajul, um, a scăzut uh, încrederea în guverne, Uh, s-au au apărut astfel probleme sociale și uh, politice în regiune, oamenii și-au pierdut locurile de muncă și multe dintre țări uh, au riscă să nu-și poată onora creditele externe. De aceea cetățenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți și um, este greu de prevăzut care vor fi exact uh, efectele crizei. De asemenea, um, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite s-au concentrat mai mult pe problemele interne decât uh, pe relațiile cu uh, țările din zona Mării Negre. În Uniunea Europeană s-a ratificat tratatul de la Lisabona la sfârșitul anului 2009, un pas înainte, dar încă Uniunea Europeană se concentrează pe ce vor însemna aceste schimbări. Um, astfel, question has somewhat been tabled for the time being. Relația cu țările din Est a devenit o prioritate mai puțin importantă. Același lucru s-a întâmplat oarecum și în Statele Unite, um, a cărei, ale căror nouă administrație a reorganizat relațiile cu Rusia și a lipsit deocamdată o politică coerentă în uh, uh, estul Europei pentru că, și pentru că Statele Unite s-au, concentrat pe uh, Afganistan, uh, Irak, Pakistan și așa mai departe. Um, Armenia și Azerbaijanul și-au dublat cel puțin bugetele uh, pentru dezvoltarea militară. Uh, și nu trebuie să uităm și uh, efectul de destabilizare a Caucazului de Nord, uh, care ar putea avea efecte și asupra regiunii Mării Negre poate țările cele mai promițătoare din, de mai devreme din proces, uh, Ucraina și Georgia, s-au schimbat foarte mult. Georgia în Georgia democrația uh, s-a deteriorat, uh, iar în Ucraina, odată cu alegerea Uh, noului președinte uh, s-a orientat mai mult uh, înspre relația cu Estul, adică cu Rusia. Țările din zona Mării Negre uh, sunt foarte diverse. Moldova, de exemplu, are cele mai multe perspective înspre democrație, iar Azerbaijanul cele mai puține, am spune. Uh, Rusia și Turcia, după cum am spus, sunt puterile cu cea mai multă influență în regiune. Nu trebuie să neglijăm rolul lor uh, în dezvoltarea strategiei pentru Marea Neagră. Poate că unul dintre evenimentele cele mai uh, uh promițătoare uh, este modul în care a evoluat relația dintre Turcia și uh, Armenia, dar acum știm că Azerbaijanul și conflictul din Nagorno-Karabakh face ca această relație să nu poată avansa foarte mult. Aș avea câteva recomandații acum uh, de, pentru viitoarele evoluții. Uniunea Europeană trebuie să reconcilieze tensiunile dintre statele membre și abordarea lor față de această regiune. Uh, având în vedere diferitele relații cu Rusia. Deci trebuie ca, sta- ca Uniunea Europeană să-și găsească o poziție comună pentru a avea o politică zona Mării Negre uh, eficientă. Deci toate statele membre ale Uniunii trebuie să sprijine această politică pentru, a putea fi, pentru ca ea să poată fi eficientă. S-a mai spus acest lucru, dar mai ales uh, dar după cum uh, s-a spus, Uniunea Europeană trebuie să fie unită mai ales în politica externă și politicile de securitate. Politica externă și de securitate comună este un pas în direcția cea bună și vom vedea care vor fi rezultatele acesteia în regiune. Uh, statele europene trebuie să se apere uh, de instinctul natural de politici protecționiste, pentru că acestea ar avea un efect foarte negativ asupra țărilor din regiune. De asemenea, um, faptul că xenofobia, extremismul evoluează în aceste țări uh, trebuie să fie combătute. În ceea ce privește parteneriatul estic și sinergia Mării Negre, aceste două inițiative sunt un început foarte bun, dar trebuie să, exist, să, nu se, să nu există confuzie între cele două. Deci ele nu trebuie să se suprapună. E nevoie și de finanțări uh, mai importante pentru cele două. Obiectivele lor trebuie să fie clar definite și dacă ambele inițiative rămân uh, continuă, uh, trebuie să să știe exact um, unde funcționează una și unde funcționează cealaltă. Ele trebuie să includă inițiative mai flexibile pentru a uh, se putea reacționa la nevoile schimbătoare din regiune. Trebuie, uh, între una, una, o problemă majoră a regiunii este corupția, un fenomen endemic uh, și deci trebuie să existe reacții uh, la această corupție. În relațiile cu uh, statele din regiune, Uniunea Europeană nu trebuie să uite și uh, relațiile cu societatea civilă, mass media independentă și opoziția politică. N-am spus că s-a neglijat complet aceste aspecte, dar se poate face mai mult. Poate Uniunea Europeană și Statele Unite ar, ar putea să-și armonizeze programele pentru dezvoltarea democrației în această regiune. Acestea fiind spuse, țările din regiune trebuie să înțeleagă că ele sunt cele care trebuie să facă cele mai multe eforturi pentru a crea sisteme stabile și democratice, dacă asta doresc. După cum au spus ambii uh, colegi care au luat cuvântul, nu trebuie să uităm uh, importanța promovării înțelegerii în regiune și diversității uh, etnice trebuie să se dea importanță rezolvării conflictelor înghețate pentru a, spor, a reduce nesiguranța și insecuritatea în regiune. Uh, și Uniunea Europeană ar putea să folosească experiența din Balcani și pentru regiunea uh, Mării Negre. În concluzie, dinamica politică și economică în zona Mării Negre s-a schimbat mult în ultimii doi ani, având în vedere uh, crizei financiare, uh, crizei europene de identitate și crizelor europene și importanței Rusiei, Rusiei și Turciei în regiune. Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să continue să articuleze politici clare pentru a rezolva problemele din regiune. Trebuie să ne întrebăm acum dacă proiectul istoric major de a integra vecinătatea estică a Uniunii Europene se încheie. Um, unii experți consideră că Uniunea Europeană nu se mai poate extinde și atunci poate Um, nu va fi evident uh, ca aceste țări din regiune să fie încurajate să promoveze modele de tip occidental. Eu nu cred că s-a întâmplat acest lucru. Potențialul democratic în zona Mării Negre este încă foarte mare. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Cunningham. Vă mulțumim, domnule Cunningham. Acum începe dezbaterea. Mulți colegi doresc să iau cuvântul. Din păcate, trebuie să limitez intervențiile la 3 minute de persoană. Mai întâi are cuvântul domnul Pașcu, vicepreședinte al Comisiei, raportor din umbră din partea socialiștilor. Vă rog. Well, certainly... Vă mulțumesc. Bineînțeles că Marea Neagră este importantă și necesitățile sale sunt complexe. Are posibilitatea de a crea probleme pe Uh, scena politică europeană, pentru că s-a întâmplat și în trecut. Sinergia Mării Negre este un lucru bun, deja s-a spus că a marcat importanța acestei zone. Însă este puțin idealistă, pentru că vrea să aducă coerență în jurul unui concept care nu exista cu 20 de ani în urmă. Zona arăta total diferit cu 20 de ani în urmă. Bineînțeles că cu toții am dorit să vedem o zonă care funcționează conform ideilor noastre despre regiune. Cealaltă problemă este că există trei probleme majore. Prima este Rusia. Uniunea Europeană are o relație strategică cu Rusia și tot ceea ce se întâmplă între Uniunea Europeană și Rusia are loc în acel cadru și nu în cadrul Mării Negre. Și aici nu există potențial foarte mare de cooperare, ci de confruntare între Uniunea Europeană și Rusia. Și statele vestice puternice nu vor să se angajeze într-un joc atât de complex care ar putea fi de confruntare. După aceea avem Turcia și Ucraina, uh, care ambele au relații problematice cu Uniunea. Atunci când vorbim despre o strategie, vorbim, vorbim despre un angajament și nu văd de unde ar putea să vină acest angajament. Însă există altceva un alt aspect promițător, pentru că există mai mult consens în legătură cu strategia pentru Dunăre. Și Dunărea face parte din această zonă. Și acest lucru este pe teritoriul nostru. Eu aici, la strategia pentru Dunăre, văd uh, un potențial care s-ar putea extinde și către Marea Neagră. Însă apare o problemă fundamentală. Dacă, de exemplu, Statele Unite își și-ar consolida relația cu China, lucru care este de prevăzut în viitor, unde lasă acest lucru relațiile între Uniunea Europeană și Rusia și în special statele de la frontierele Uniunii Europene cu Rusia. Și aceasta este chiar zona Mării Negre. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Pașcu. Are cuvântul domnul Boștinaru raportor din partea Comisiei pentru Politici Regionale. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Dintr-o perspectivă regională, mă voi referi la câteva puncte cheie din raportul meu. În primul rând, este vital să includem toți actorii existenți din regiune, fie că ei sunt state Uniuni, ale membre ale Uniunii sau state terțe. Altfel, această strategie nu va fi una comprehensivă și nu va funcționa. În al doilea rând, este cheie să, un factor cheie să avem o coordonare între instituțiile existente și cele care există care există acum în Uni- Uniunea Europeană și cele care se vor crea în viitor. Mă refer la relațiile cu uh, cooperarea economică a Mării Negre și cu adunarea parlamentară a acestei adun, orga, acestui organism. Și în legătură cu sinergia, aș începe cu o glumă. Până acum am avut sinergie pe energia, după cum ar fi spus Brejnev. Dar de, de la sinergie încoace am avut un război și o uh, criză energetică majoră. Întrebarea este dacă sinergia funcționează funcționează această sinergie sau trebuie să fie integrate într-o abordare coerentă pentru regiune. În al patrulea rând, cooperarea între proiectele de infrastructură deja existente și care se vor dezvolta în Uniunea Europeană și statele membre din regiune și proiecte care sunt uh, planificate de statele din jurul Mării Negre, cum ar fi proiectele de autostrăzi. Însă nu toate aceste proiecte de infrastructură, proiectele energetice sunt factori cheie legate de, legați de uh, securitatea energetică a Uniunii Europene, ci și uh, de aspectul de securitate și de mediu. Avem South Stream, Nabucco, dar suntem pregătiți să învățăm lecțiile din, de la proiectul Nord Stream, din catastrofa din Golful Mexic. Pentru că dacă ne uităm la aceste probleme, avem nevoie de cooperare și coordonare regională și acord în legătură cu problemele legate de proiectele majore de infrastructură. Avem nevoie de un instrument regional obligatoriu pentru problemele de mediu, pentru că Marea Neagră este una dintre zonele cele mai uh, poluate din uh, zonă din zona europeană. Uh, avem de gând să uh, intervenim în ceea ce privește poluarea apelor sau avem doar speranțe pentru viitor? Până acum am avut doar convorbiri bilaterale și instrumente bilaterale din partea statelor membre ale Uniunii sau din partea unor entități multinaționale din domeniul energetic atunci când ne uităm la rezultate, este clar că Europa trebuie să vorbească cu un singur glas. Și atunci când vorbim despre actori, aș fi precaut la definirea Turciei într-un uh, partener mai puțin predictibil. Și aș m-aș întreba cât de previzibilă este Europa față de uh, eforturile de aderare ale Turciei. Vă mulțumesc. Onorevole Ticau. Vă mulțumesc, doamna Ticau, raportoare din partea Comisiei Industrie. Trei minute. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer doar la domeniile din activitatea Comisiei ITRE. În primul rând, trebuie să recunoaștem că regiunea Mării Negre este de importanță geostrategică pentru securitatea energetică și pentru diversificarea furnizării de energie prin proximitatea cu Marea Caspică și Estul Asiei. După aderarea României și Bulgariei, Uniunea Europeană a devenit un actor major în regiune. Vă atrag atenția și asupra parteneriatului strategic între Uniunea Europeană și Rusia și în necesitatea de a sublinia legăturile comerciale. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra parteneriatului strategic UE-Rusia și în investiții și aspecte strategice. Trebuie să și consolidăm concurența în zona Mării Negre. Aș sublinia că dacă ținem cont de noile conexiuni de gaz și electricitate și noile planuri în ceea ce privește uh, proiectele nucleare și cu combustibili fosili, Trebuie să ne gândim și la protecția mediului, precum și la condiții corecte pentru tranzitul și comerțul de energie. Trebuie să reafirmăm că securitatea furnizării energetice în Uniunea Europeană este bazată pe uh, canalele disponibile. Subliniez importanța conductei Nabucco și aș cere Comisiei și partenerilor europeni să accelereze implementarea acestei conducte. Subliniez necesitatea consolidării cooperării multilaterale în zona Mării Negre, pentru care avem nevoie și de o carte energetică cu principii cheie. Trebuie să susținem integrarea de reglementare și de piață a energiei de de mediu a Uniunii Europene și să încurajăm statele din zona extinsă a Mării Negre să uh, recunoască uh, tratatele europene și să permită asistența Băncii Europene de Investiții și pentru uh, cercetare și dezvoltare pentru a-și actualiza infrastructura din zonă. Este esențial să dezvoltăm porturile la Marea Neagră ale Uniunii Europene, inclusiv cu terminale pentru petrol și gaz. Trebuie să recunoaștem importanța sinergiei Mării Negre, precum și a Comisiei pentru Marea Neagră, precum și organizarea unei strategii pentru Marea Neagră cerem Comisiei o asemenea strategie care să acorde o dezvoltare economică durabilă, o mai bună comunicare în domeniul securității, migrației și uh, energiei. Vă mulțumesc. Urmează domnul Casac, raportor din partea Comisiei pentru Comerț Internațional. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi stimați oratori, și eu voi prezenta doar câteva linii directoare pe care vreau să le propun în avizul meu din partea Comisiei de Comerț Internațional. Trebuie să mărturisesc că în anii trebuie să mărturisim că în anii 2000-2008 regiunea Mării Negre a văzut a fost matura unei creșteri economice remarcabile de 26% pe an, însă după criza financiară și economică, sistemul financiar bancar a uh, fost supus unui stres destul de mare care a afectat capitalul disponibil. De aceea propunem că statele din regiunea Mării Negre trebuie să uh, dea dovadă de mai multe abilități de uh, gestionare a sistemului bancar și de a le adapta la provocările acestei perioade. De asemenea, cu sinergia Mării Negre, Uniunea Europeană poate să obțină profituri foarte importante din cooperarea cu organizațiile de cooperare cu Marea Neagră. Acest lucru este destul de, este foarte important, sunt de acord cu colegii care au subliniat acest lucru înaintea mea, însă trebuie să uh, recunoaștem că există anumite uh, instituții care trebuie să fie adaptate, în special Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre și Consiliul Afacerilor pentru Organizația de Cooperare în regiunea Mării Negre. Acest parteneriat pentru mediu în cadrul sinergiei Mării Negre este extrem de important în cadrul eforturilor care sunt uh, efectuate în regiune pentru a avea uh, o furnizare suficientă de energie și pentru energiile regenerabile autostrăzile sunt și ele foarte importante pentru că vor avea un impact asupra intensificării schimburilor economice din regiune. Și în ultimul rând trebuie să menționăm că aproape toate statele din regiune sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, cu excepția a două state. Și acest lucru este important pentru alinierea regimurilor fiscale și pentru a limita impactul și barierele uh, vamale și fiscale în schimburile din regiune. Acest aspect va fi și mai important dacă Uniunea Europeană va coopera mai mult cu organizațiile existente, cum ar fi PAPSEC, uh, adunarea parlamentară a OMC, o organizație mondială a comerțului. Vă mulțumesc, domnule Cazac. Are cuvântul doamna Iotova, raportoare a Comisiei pentru Pescuit. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul acum. Sunt membru a, al Comisiei Pescuit și sunt responsabilă pentru viitorul pescuitului în zona Mării Negre. După cum știți, există șase state la Marea Neagră și România și Bulgaria sunt membre în Uniunea Europeană. Politica de pescuit este una dintre cele mai importante politici atunci când trebuie să ne gândim la formularea unei strategii pentru Marea Neagră. Când vorbim despre bazinul Mării Negre, trebuie să ne gândim la uh, problemele sale care nu sunt foarte cunoscute la nivel european. Totul rămâne la nivel regional România și Bulgaria sunt membri al, ai Uniunii doar de trei ani. Felicit uh, inițiativa pentru o strategie pe termen lung în legătură cu această regiune. În același timp, cred că Marea Neagră și uh, domeniul pescuitului trebuie să-și găsească locul pe care îl merită în regulamentele europene. În momentul actual, sunt, aceste domenii sunt absente. Însă trebuie să se susțină uh, importanța economică, ecologică și uh, de mediu a pescuitului. Uniunea Europeană trebuie să includă aceste aspecte în viitoarea strategie. Salut uh, in, crearea adunării parlamentare a Euronest. Este un instrument care uh, nu va facilita lucrurile pentru Uniunea Europeană în negocierile în legătură cu pescuitul cu vecinii cum ar fi Ucraina, Rusia și Georgia. Uh, voi vorbi în numele pescarilor români și bulgari. Viața și cariera lor depinde de strategia viitoare a Uniunii Europene în legătură cu Marea Neagră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Kovacev, două minute. Thank you, Chairman. Thank you very much for the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor trei experți pentru, pentru opiniile prezentate. Concluzia, dragi colegi, cred că este ca strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie mai vizibilă în politicile europene. UE trebuie să joace un rol mai activ în regiunea Mării Negre. Acesta este în inter... Acest lucru este în interesul statelor membre ale Uniunii Europene și în interesul vecinilor noștri. Această strategie nu ar trebui să rămână pe hârtie. UE este importantă pentru vecinii noștri, iar uh, strategia e importantă atât pentru noi cât și pentru ei, pentru a aduce prosperitate și securitate. Și de aceea, instrumentele uh, de, pentru sinergie, instrumentul parteneriatului estic trebuie să fie utilizate uh, corect și să fie bine finanțate, în mod adecvat. Pachetul financiar ar trebui să fie cheltuit în mod eficient pentru că în Europa Centrală și de Est există multe probleme cu absorpția fondurilor uh, europene, instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. Și am să fiu și mai critic. Am auzit uh, foarte, multe, foarte multă retorică, dar uh, aceste instrumente până la urmă rămân fără, fără fond, fără conținut. Eu știu că această regiune este una complexă, pentru că și Bulgaria și partea Bulgariei este la Marea Neagră și, de asemenea, circumscripția mea în Varna și în Burgas um, îmi permite să îmi dau seama de cât de mult avem nevoie de cooperare în această regiune. Ceea ce a spus domnul Mincev e foarte adevărat. E adevărat că această regiune are multe conflicte înghețate, mai ales în partea estică, Caucazul de Nord, dar și Nagorno-Karabakh. Cred că Europa ar trebui să joace un rol mult mai activ în rezolvarea acestor conflicte. Trebuie să ne utilizăm noul Serviciu de Acțiune Externă și tratatul de la Lisabona pentru a ne asigura că Europa nu este doar un mare donator pentru această regiune, ci poate să joace un rol activ și în soluționarea problemelor de acolo. Concluzia mea este că Trebuie să ne gândim împreună cu colegii de aici și să vedem cum putem să angajăm, să implicăm toate părțile interesate din regiune, astfel încât uh, impactul nostru al Uniunii Europene să fie cât mai uh, puternic. Mulțumesc, domnule Kovacev. Are acum domnul Severin două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc celor trei experți și vreau să le adresez câteva întrebări pentru că sperăm ca răspunsurile lor să ne fie utile. Titlul acestei audieri este o strategie UE pentru Marea Neagră, ceea ce sugerează că sinergia nu e suficientă, avem nevoie de o strategie și, și eu împărtășesc acest punct de vedere. Um, sinergia nu numai că avea nevoie de mai multă energie, dar avem nevoie de o strategie. Uh, ar putea să ne spună experții care ar fi diferența între sinergie și strategie? În al doilea rând, în mod normal, o strategie are nevoie de interese vitale pe termen lung, pentru că nu elaborezi o strategie dacă nu ai interese importante pe termen lung. Ați putea, ați putea să ne spuneți care ar putea fi interesele vitale pe termen lung ale UE în această regiune? Este Marea Neagră o regiune sau este doar punctul de întâlnire al unor regiuni diferite cu caracteristici diferite față de care actorii din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene au interese și strategii diferite? Și ultimul uh, punct. E clar că Rusia și Turcia, din experiența mea personală, ori de câte ori încercăm să um, adunăm uh, toți actorii care au interes în regiune, Rusia și Turcia uh, sunt uh, foarte rezervate și nu prea vor să vină la întâlniri. Ce ar putea să facă Uniunea Europeană pentru a-i motiva să-și schimbe această poziție? Ați putea să ne recomandați ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Severin. La parola al... Mulțumesc, domnule Severin. Dau acum cuvântul domnului Angurakis. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție de aici se poartă de către mai ales de către deputați care vin din această regiune a Mării Negri. Eu uh, apreciez tot ce se spune aici și am mare respect față de cei care și-au exprimat punctele de vedere, dar trebuie să vă spun că ceea ce a spus domnul Mincev și domnul Cunningham mi se pare că nu, nu, nu ne ajută foarte mult. Eu cred că domnul uh, Cunningham Uh, pornește de la anumite avantaje pentru cei din această regiune. Sunt o serie de avantaje, uh, dar destul de ambigue în ceea ce a spus domnul Mincev. Eu cred că s-au prezentat idei pentru dezvoltarea de geostrategică de acolo, dar eu m-aș fi așteptat să vă referiți mai mult la experiențele, la experiența pe care o avem deja uh, în cooperarea la Marea Neagră, și vreau să-i mulțumesc și doamnei Delcor pentru că dânsa ne-a oferit niște informații mai exacte și ne-a dat și niște recomandări, indicând uh, modalitățile de a aborda această regiune. Uh, contractul uh, de la Montreal nu cred că pune probleme, după cum a spus domnul Mincev. Dânsul dorește să se modifice acest, acest acord sau ce dorește anume? În ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie. Dânsul a vorbit despre monopoluri. Care monopoluri? Pentru că există și alte, există și alte modalități. Țările pot să cumpere energie de unde vor. Ce să facem acum? Să schimbăm poziția geostrategică pentru a evita Rusia? Mulțumesc, domnule Angurakis. A cerut uh, cuvântul să intervină raportorul pentru a adresa și dânsul întrebări experților noștri. Două minute, vă rog, pentru că după aceea avem nevoie de timp. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte succint pentru că nu avem suficient timp. Într-adevăr, cred că ar trebui să dăm ocazia distinșilor experți să poată să ne răspundă la întrebări. Eu aș dori să spun următoarele. Într-adevăr, am auzit uh, multe lucruri îngrijorătoare despre viitorul Mării Negre, da, viitorul pare, pare să fie negru dar uh, aceasta este o viziune realistă. Și atunci vreau să îi rog pe experți să-mi uh, răspundă la următoarele întrebări. Devine oare Marea Neagră o mare moartă? O mare uitată? Ce vreau să spun cu asta? Este Marea Neagră din ce în ce mai mult uh, rusă și turcă? și din punct de vedere european pierdem Marea Neagră înainte să o fi câștigat măcar? În al doilea rând, Am auzit cele spuse de experți și de colegi care s-au referit repetat la problema finanțării. Aceasta e o, o întrebare, poate chiar o recomandare pentru comisie. Ce se întâmplă cu o finanțare clară pentru Marea Neagră? Dacă nu mă înșel, în această primăvară s-a luat o decizie de către Comisie pentru a realoca un milion și jumătate de euro dintr-un pilot, uh, proiect pilot privind mediul la Marea Neagră, în regiunea Mării Negre, către un alt proiect pilot al Uniunii Europene în sectorul bananelor, în state ACP. Bun, cu asta am încheiat și abia aștept să, răspund, să ascult răspunsurile experților. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Înainte să dau cuvântul experților, aș dori să să dau ocazia totuși comisiei, eventual măcar trei minute, să se implice în discuție, să spună ceva. Sau poate că doresc să vorbească doar atunci când se prezintă raportul? Atunci veți uh, primi mult mai mult timp, dar acum aveți 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să uh, comentez mai mult. Uh, o să voi încerca să mă limitez la câteva puncte care mi se pare esențiale. Primul, nu vreau să fiu politicos cu dumneavoastră, această dezbatere, această audiere este un lucru excelent pentru că am vorbit cu raportor înainte de uh, ședință și dacă Parlamentul arată că este interesat să dinamizeze abordarea în care tratează dosarul Mării Negre, uh, este un lucru extrem de bun. A doilea punct pe care vreau să-l subliniez este să revin la ceea ce a spus doamna Delcour în legătură cu sinergia Mării Negre. Este, a fost uh, o strategie destul de haotică, au existat multe motive externe asupra cărora nu trebuie să insistăm acum. Însă este clar, și aici uh, mă apropii de a treia idee, orice am face în legătură cu acest dosar, dacă într-adevăr se apropie elaborarea unei strategii, este foarte important să nu ajungem să avem un document scris foarte frumos, dar care să nu fie pus în practică. Parlamentul, ca autoritate bugetară, are un rol crucial aici. Nu vă limitați la elaborarea de documente. Avem nevoie de și de mijloace, nu vorbesc doar de mijloace financiare. Trebuie să vedem că există oameni, că există o concertare mentală, politică, o voință, o energie din interior pentru a pune în aplicare un asemenea program. Printre factorii de caos, haos de care vorbeam înainte, există din ce în ce mai multe programe și inițiative care cer o concentrare financiară și de alt tip și care limitează coerența unor asemenea programe în general. Pentru a rămâne pe problema strategiei, am auzit cele spuse de raportor și am înțeles ce spune. Am înțeles și pe membrii care au subliniat aspectul complex al regiunii. De fiecare dată când spunem în public că Marea Neagră a devenit o mare a Uniunii Europene, eh, ne facem probleme. Nu spun că Marea Mediterană este o problemă, ci eh, prezența istorică a Uniunii Europene sau Europei în Mediterană este de un cu totul alt nivel Însă, dacă spunem că Marea Neagră aparține de Bruxelles, pune tot felul de probleme strategice, psihologice și aici eh, nu trebuie să considerăm că aceste probleme sunt insurmontabile, însă trebuie să ținem cont că există anumite rețineri. În, trebuie să ținem cont de acest lucru în discursul nostru eh, și, domnule președinte, văd că timpul meu de vorbire mi s-a terminat. Pentru mine este foarte bine că vorbim despre o strategie, însă trebuie să facem acest lucru de manieră coerentă. Trebuie să facem acest lucru uh, la fel cum punem în aplicare toate celelalte instrumente pe care le avem. Stau la dispoziția raportorului, uh, a dumneavoastră, domnule președinte, pentru orice alte informații. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Acum dăm cuvântul experților noștri. Îmi dau seama că este dificil uh, pentru ei să răspund la toate întrebările și observațiile dumneavoastră, dar îi rog totuși, având în vedere cât sunt de competenți, să o facă în cele 10 minute care ne mai rămân. Vă dau cuvântul în aceeași ordine ca și la început. Mai întâi vă dau cuvântul dumneavoastră Domnule Gev, aveți 3-4 minute și apoi lăsați timp și colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Cât mai pe scurt. Diferența dintre sinergie și strategie. Sinergia Mării Negre a fost un mecanism introductiv pentru a introduce Uniunea Europeană ca factor de influență în regiune. De aceea a fost dezvoltată pe baza un cadrului, unui cadru intern, uh, existent instituțional. O strategie ar însemna că Uniunea Europeană să fie factor separat de influență cu propriile sale interese în regiune și, într-un fel, în concurență cu ceilalți factori și, deci, care este interesul pe termen lung, interes vital pentru Uniunea Europeană să dezvoltă strategie pentru Marea Neagră? Este oare doar faptul că Bulgaria și România au uh, țărm la Marea Neagră? Nu cred. Cred că Uniunea este în interesul Uniunii Europene pe termen lung să aibă o vecinătate estică care să reproducă la nivelul societății, la nivel economic, valorile Uniunii Europene, pentru ca această vecinătate să fie una prietenoasă Uniunii Europene, deci o vecinătate ca, dar pentru a o crea va fi nevoie de bani și de eforturi din partea Uniunii Europene. Deci interesul pe termen lung al Uniunii Europene, fie în legătură cu țările care au șanse de a fi state membre ale Uniunii, fie că nu au, deci interesul Uniunii este să creeze un cerc extern de integrare europene, un fel de bunăstare comună um, cu valori uh, similare cu cele ale Uniunii Europene, fără a face însă parte, de fapt, din Uniunea Europeană în următoarea perioadă cred că zona Mării Negre poate fi considerată o regiune care aparține într-un fel sau altul Uniunii și punct uh, de răscruce pentru diferite, uh, diferite culturi, diferite interese strategice. Oricum, nu trebuie să uităm faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie un factor de importanță majoră în regiune. Celelalte puteri din regiune, Rusia și Turcia, trebuie respectate, dar nu trebuie uh, să fi, nu trebuie să, ca Uniunea să le ofere hegemonie în regiune. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Delcu acum. Vă rog. Mulțumesc. Voi răspunde mai, practic, răspunsul meu va fi articulat pe trei puncte. De ce strategie? O strategie, după mine, ar avea trei, două funcții principale. Pe de o parte, să sporească vizibilitatea sinergiei Mării Negre în Uniunea Europeană, mai ales prin inițiative cum ar fi parteneriatul Extic. Să-și sporească vizibilitatea tocmai pentru ca Marea, zona Mării Negre să nu fie uitată. Al doilea interes al acestei strategii ar fi acela de a defini, a preciza interesele pe termen lung ale Uniunii Europene în regiune, Interese care sunt, bineînțeles, stabilitatea bazată pe valori comune. În ceea ce privește sinergia Mării Negre, s-a făcut observația, observație în legătură cu diversitatea țărilor din zonă. Cred că valoarea adăugată a acestei sinergii este tocmai aceea de a face legătura dintre diferite interese regionale și de a deschide, de exemplu, uși înspre Marea Caspică și Asia Centrală și de aceea este încă o dată un instrument unic pentru că sinergia Mării Negre permite unor anumitor țări să lucreze împreună, țări care se găsesc în cadre politice diferite sau au fost plasate în categorii diferite de Uniunea Europeană. O altă întrebare. Cum putem motiva Rusia? O întrebare dificilă. Cred că această întrebare stă și la baza proiectului european. Cum facem ca țări care au avut relații dificile în trecut, în trecutul mai, mai mult sau mai puțin apropiat, să colaboreze? Am încercat Uh, poate să, dă, să dăm acest răspuns în nota noastră în legătură cu sinergia Mării Negre. Le facem să lucrăm împreună cu pași mici, așa cum a făcut-o Jean Monnet, și prin cooperare concretă. De unde importanța parteneriatului care a fost lansat în domeniul mediului, aceste metode foarte concrete au arătat nu, um, în dimensiunea sudică, dar și în relația cu Rusia recent. Deci, în relația cu vecinătatea din Sud, e vorba de doi interlocutori principali, dar în Est, bineînțeles, e vorba de mult mai mulți uh, um, parteneri. Ultimele trei minute, spune domnul președinte, pentru domnul Cunningham. Mulțumesc. Uh, nu vreau să uh, transmit un mesaj foarte pesimist, însă vreau să vorbesc despre noul context pentru a articula uh, o nouă politică, trebuie să ținem cont de contextul regiunii. Sunt de acord cu doamna Bișe că avem nevoie de această dezbatere pentru o nouă strategie în regiune, trebuie să ținem cont de, de contextul politic, economic și strategic actual. Am menționat că sinergia Mării Negre a fost un început foarte bun, excelent. A, s-a înregistrat un progres în regiune. Am lucrat împreună pentru promovarea cooperării în diverse sectoare, cum ar fi mediu, autostrăzi, gestionarea frontierelor, pregătirea de um, urgențe. Uh, există foarte multe cooperări regionale care ne, încu- ne încurajează fără să afecteze structurile de putere actuale. Cred că Marea Neagră nu este uitată, nu va fi uitată curând, nu va fi pierdută înainte de a fi câștigată de Uniunea Europeană cele două mecanisme care există acum sunt un început excelent, însă trebuie să țină cont de noul context politic. Trebuie să fie structurate în acest fel, în, a, în așa fel încât să fie suficient de flexibile și să țină cont de schimbările din din regiune. Mulțumim, domnule Cunningham, și acum dau cuvântul domnului raportor pentru observații finale și concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, tuturor, uh, mulțumesc tuturor experților pentru observațiile interesante, de asemenea colegilor. Ce pot să mai adaug? Cred că mai e nevoie de încă o audiere și apoi de încă una. Cred că acum avem o imagine clară în legătură cu situația. în zona Mării Negre. Putem trage concluzia că nu există motive pentru a crede că Marea Neagră va fi uitată. Dar problema nu este deci că Marea Neagră va fi uitată, ci ce fac celelalte puteri în această regiune. Deci puteri majore altele decât Uniunea Europeană. Mm, zona Mării Negre este o zonă foarte importantă pentru Uniunea Europeană, nu este deloc una marginală, ci din punct de vedere strategic este chiar o regiune centrală de interes pentru Uniunea Europeană. Un alt aspect uh, care a reieșit din discuția de astăzi este nevoia unei strategii, unei adevărate strategii. După cum au spus experții, există un interes major al Uniunii în zonă. S-a mai vorbit și despre problema finanțării care aș spune eu face parte din nevoia generală de instrumente concrete, realiste, pragmatice, politici concrete pentru zona Mării Negre. Știu că nu mai avem timp, uh, așa că mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la această dezbatere foarte mult și sper că dezbaterea va continua cât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc domnului raportor, tuturor celor care au luat cuvântul, experților, domnului Beșe. A fost o discuție foarte interesantă care va fi continuată și aprofundată când va fi gata raportul dumneavoastră, domnule Urgureanu. Următoarea ședință a Comisiei AFET va avea loc pe 20 septembrie la Strasbourg la ora 19. Se suspendă ședința.